Stimați colegi, procesul verbal uh, va fi înaintat spre aprobare la începutul următoarei ședințe și cu aceasta uh, rezoluțiile votate aici vor fi transmise persoanelor numite în rezoluțiile dumneavoastră. Vă mulțumesc tuturor că ați rezistat până la ora aceasta. Vă urez tuturor uh, drum bun către casă. Domnul Odi dorește să se exprime cu privire la un punct procedural. Da, domnule președinte.